Der Präsident! Președintele. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, se reia sesiunea. Vă informez că domnul Oreste Rossi a aderat la grupul PPE începând cu 3 iulie 2013. Trecem acum la voturi. Conform ordinii de zi, votăm raportul delegației Parlamentului European referitor la o asistență macrofinanciară referitor uh, Georgiei. Votăm uh, vot prin apel nominal. Încheiem.